a devenit cunoscut faptul că uh, comisia, de, comisia jurii uh, uh, nu recomandă uh, obiecții. Uh, pe, nu au existat obiecții față de această propunere. Conform articolului 105 aliniatul 6 din regulament, această propunere este uh, adoptată. Va fi publicată mâine împreună cu uh, text